Good day, everybody, dear colleagues. Bună dimineața tuturor, dragi colegi, bine ați venit înapoi la ședința comisiei noastre. Am așteptat câteva minute înainte să începem, dar acum cred că trebuie măcar să adoptăm ordinea de zi, punctul 1. Avem mai multe modificări. Punctul 3. Um, aprobarea procesului verbal al reuniunii din februarie, amânată pentru ședința următoare. Punctul 9. Înghețarea și confiscarea produselor provenite din nesăvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană, amânat la um, solicitarea raportorilor Albrecht și Duța să se Uh, amână încă un punct. Astăzi va avea loc o ședință a coordonatorilor uh, pe două părți. Prima parte a ședinței coordonatorilor la 11.45 uh, cu ușile închise și apoi vom face pauză și coordonatorii se vor întâlni din nou la ora 15.30. Apoi, punctul 20. Delegația Libe în Cipru se amână pe, până la ora 16 și 15 și se adaugă încă un punct pe ordine de zi a dimineții de mâine la ora 9. E vorba de um, informarea legătură cu recomandările coordonatorilor și adoptarea acestora. În fine, um, aderarea UE la Comisia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. Punctul este amânat Um, pentru ședința din, până la ședința din 7 uh, mai. Dacă toată lumea este de acord, trecem mai departe cu aceste modificări la ordinea de zi. Acum, uh, comunicările președintelui. Mai întâi, numirea raportorilor. Doamna Wikstrom, de la ALDE, este raportor privind reformarea directivei privind uh, condițiile de intrare și reședință a persoanelor din țări terțe și domnul Enciu și doamna Zomer numiți raportori pentru propunerea modificării codului frontierilor Schengen, care face parte din pachetul frontiere inteligente. Dacă sunteți de acord, trecem mai departe la primul uh, punct mai important de pe ordine de zi, punctul 4, stadiul negocierilor interinstituționale privind procedurile legislative. Avem dreptul la, de acces, e vorba de accesul uh, la um, un avocat în drept penal și negocierile în curs privind propunerea de directivă. Pe 7, 17 aprilie a avut loc un trilog și doamna raportor Elena Antonescu ne va spune care este situația actuală. Și apoi vom primi informații în legătură cu negocierile din trilog. Doamna Antonescu, veți cuvântul. Domnule președinte, uh, doresc să informez uh, colegii că săptămâna trecută la Strasbourg a, avut, a fost organizat cel de-al șaptelea trialog în cadrul directivei privind drepturile persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale de a fi asistate de un avocat și de a comunica după arestare cu o terță persoană. Discuțiile au fost intense și din uh, punctul meu de vedere am reușit să facem uh, câteva progrese și doresc uh, pe această cale să mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru eforturile substanțiale care au fost depuse în vederea ajungerii la compromisuri pe multe dintre aspectele discutate. În cadrul întâlnirii am, am avut discuții legate de uh, o serie de articole care necesită uh, încă uh, revizuiri. Uh, unele aspecte, parte dintre uh, aspecte vor fi țin mai degrabă de, de nivelul tehnic și vor fi uh, rezolvate în consecință. Există însă și puncte asupra cărora încă este nevoie de, de discuții. Uh, și aș uh, enumera așa uh, în linii mari problemele care încă trebuie lămurite, aspecte legate de chestiunea martorilor, în rolul activ al avocatului Parlamentul dorește să se asigure că regulile de procedură care vor reglementa participarea avocatului interogatoriu nu vor prejudicia eficacitatea și esența dreptului la avocat, Uh, cu privire la uh, nivelul de obligații al statelor membre a fost subliniată în cadrul trialogului necesitatea de a avea o prevedere referitoare la facilitarea oferirii de informații referitoare la exercitarea dreptului la avocat persoanelor care nu sunt arestate uh, sau reținute Uh, Discuții avem și, în continuăm să avem și asupra articolului referitoare la dreptul de a avea o terță persoană informată de, despre arest și de a comunica cu această persoană. Uh, de asemenea, uh, renunțarea la dreptul de a avea un avocat și despre dreptul la avocat în cazul procedurilor referitoare la mandatul european de arestare. Există în continuare puncte sensibile asupra cărora este nevoie să reflectăm, uh, atât în Parlament, în cadrul discuțiilor uh, uh, cu raportorii din umbră, puncte care vor fi supuse discuției și în următorul grup de lucru al Consiliului și printre, aceste, printre ele sunt derogările de, drept, de la dreptul de a fi asistat de un avocat pentru interesul investigării și derogările de la acest drept datorită Uh, condițiilor geografice și uh, asupra confidențialității uh, comunicării între suspect și avocat. Aș încheia prin a spune că toate instituțiile depun în acest moment eforturi substanțiale pentru a reuși finalizarea negocierilor și vreau să spun că apreciez efortul pe care președinția irlandeză l-a făcut în ultima perioadă, însă cred că cel mai important Uh, pentru noi toți trebuie să fie uh, ca în urma negocierilor să obținem un text care să garanteze persoanelor suspectate și acuzate în procedurile penale exercitarea dreptului la apărare în acord cu standardele prevăzute de Convenția uh, Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumesc și stau la dispoziție colegilor, la dispoziția colegilor dacă doresc informații sau clarificări. Vă mulțumesc. Având în vedere că acum discutăm despre stadiul negocierilor instituționale și în ceea ce privește programul uh, Drepturi și Cetățenie, vă căutam, doamnă Gânț. Doamna Gând se, op- se ocupă de acest program în calitate de raportor, așa că îi dau cuvântul doamnei Gând pentru a ne spune care este stadiul negocierilor în acest dosar. Trilogul uh, s-a desfășurat într-o atmosferă foarte constructivă. Ultima rundă a avut loc luni mai rămân de rezolvat uh, anumite probleme și cea mai dificil, cel mai dificil aspect se referă la actele delegate și de implementare. Cred că sunt uh, este o problemă care este în curs și nerezolvată nici în alte triloguri. Sperăm să găsim o soluție la următorul trilog pe 13 mai. Mai rămân și alte chestiuni de rezolvat, de exemplu, modul în care se poate include cartea în uh, obiectivele specifice, cum putem include um, grupurile aparținând minorităților, chestiuni legate de nediscriminarea pe piața muncii și obiective transversale cu programul pentru consumator și EFSCI și um, anumite considerente care mai sunt de discutat. Sperăm să putem termina negocierile um, și uh, trilogurile pe data de 13 mai. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Vă mulțumim, doamnă Gânz, pentru faptul că ne-ați informat privind stadiul negocierilor domnul Melo în calitate de raportor privind uh, Ordinul European de de anchetă ne va prezenta uh, stadiul negocierilor în acest dosar. Foarte pe scurt, chiar dacă dosarul și raportul este complicat, pot să vă spun că lucrurile au mers bine. Am reușit deja să ne punem de acord în urma mai multor uh, triloguri în legătură cu articolul 1, articolul 4 și articolul 5. Deci suntem de acord în legătură cu conținutul acestor uh, articole. Um, ultimul trilog a avut loc pe 16 aprilie și cu această ocazie am căzut de acord uh, în legătură cu definiția europeană, în legătură cu cazul în care poate fi emis un astfel de mandat mai uh, și alte articole sunt aproape gata de uh, așteaptă să fie aprobate. Toți raportorii din umbră au uh, colaborat foarte bine în acest dosar, chiar dacă nu ne-a fost ușor pentru că e vorba de valori foarte importante de uh, apărarea drepturilor cetățenilor dar am acționat în mod eficient, rapid, pentru că e important ca achetele să fie cât mai eficace în spațiul juridic european. Deci cred că foarte curând vă voi putea da um, vești foarte bune în legătură cu um, acest dosar. Vă mulțumesc. Cred că am terminat um, cu punctul 4 și informările din partea celor trei raportori în stadiul negocierilor interinstituționale și putem trece la punctul 5 pentru că, având în vedere că aici uh, s-au făcut doar informări, nu e nevoie de dezbatere. Deci trecem la punctul 5, situația minorilor neînsoțiți în Uniunea Europeană. Raportor este doamna Natalie Grispec. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Este o plăcere pentru mine să vă prezint astăzi acest raport în legătură cu situația minorilor neînsoțiți. Sunt uh, probleme considerate destul de importante de comisia noastră pentru uh, a pregăti un raport de inițiativă, pentru că în fiecare an în cele 27 de state membre mii de copii din țări terțe sau apatrizi nu știm exact care este numărul lor. Deci ajung în statele membre și uh, se regăsesc singuri aici în Uniunea Europeană. M-am întâlnit uh, cu uh, mulți actori implicați, cu autorități publice, um, am fost uh, alături de alți colegi și pe teren și, fără a mai pierde vremea, vă propun acum să vă prezint conținutul raportului pe care l-ați primit cu toții în limba dumneavoastră, care se bazează pe două principii fundamentale – care sunt, deci, uh, piloni majori în acest raport și vă propun uh, să folosim această metodă în acest dosar. Primul uh, principiu este, deci, faptul că protecția copilului și nu controlul imigrației trebuie să fie principiul pe baza căruia trebuie să acționeze statele membre. Uh, Uh, deci uh, să se bazeze în primul rând pe faptul că minorii sunt uh, ființe vulnerabile, de multe ori copii, deci care ajung aici în Uniunea Europeană. Al doilea principiu este puțin mai dificil de pus în practică la nivel juridic și anume faptul că interesul copilului trebuie să primeze um, în măsurile uh, luate uh, este mai uh, dificil de aplicat acest principiu pentru că definiția sa în jurisprudență de, și modul în care este folosită nu este neapărat uh, identică. Și cred că trebuie să ne punem de acord în legătură cu elementele uh, și definiția acestui interes suprem al copilului. Înainte de a intra în detalii, doresc să spun că Parlamentul condamnă nu doar foarte numeroasele încălcări ale drepturilor fundamentale ale acestor copii, constatate um, deseori, dar și lacunele care există în uh, domeniul protecției minorilor și aceste lucruri fac obiectul raportului pentru că ne justifică exigențele, pentru că suntem cu toții de acord după cum am spus-o de mai multe ori aici în comisia noastră, în legătură cu faptul că Uniunea trebuie să facă mai multe pentru uh, uh, protejarea și uh, modul în care sunt tratați acești uh, minori și uh, pentru ca drepturile lor fundamentale să fie uh, respectate în statele UE. Prima constatare în legătură cu care trebuie să facem ceva este că dispozițiile europene um, privind minorii se regăsesc în tot felul de texte. În um, texte mai vechi, texte mai noi, pe aici, pe acolo, în pachetul azil, în directiva privind uh, exploatarea uh, Uh, ființelor umane, este important, cred, să uh, se realizeze un fel de manual în care să se regăsească toate aceste temei juridice pentru mai multă claritate și o mai bună lizibilitate a instrumentului pe care ne bazăm. A doua constatare, cum putem să facem lucrurile mai bine? Ideal ar fi să avem un instrument obligatoriu de aplicat specific pentru minori, dar din câte știu eu, uh, a cere încă o directivă în plus nu este cea mai bună metodă, pentru că durează mult și nu avem acest timp, pentru că trebuie să găsim o soluție urgentă, dar această directivă s-ar alătura multor altor măsuri existente deja pe această temă. Deci v-aș propune să cerem orientări strategice pentru a avea un instrument practic pe care statele membre să-l poată folosi, pe care autoritățile să-l uh, să-l poată folosi, uh, un instrument ușor și rapid pus în practică. și cât mai pe scurt. Deci aceste linii strategice să se regăsească într-un ghid bazat pe bunele practice existente, pe referințe comune, pe standarde și norme minime comune de respectat, în legătură cu diferite aspecte esențiale după părerea mea, aceasta este o metodă mai pragmatică, o abordare mai pragmatică și mai concretă decât uh, uh, o alta. Planul de acțiune al comisie de, a, Comisiei deja este o strategie și de aceea doresc acest instrument concret și ușor de folosit la nivel practic. Pe scurt, aceste Um, linii esențiale se regăsesc în raport. Uh, voi menționa acum câteva priorități. Dreptul internațional și dreptul european spun clar că orice decizie trebuie să se bazeze pe interesul suprem al copilului, dar această noțiune nu este definită și de aceea propun um, o definiție comună pe baza mai multor uh, principii și uh, înaltul comisariat uh, pentru refugiați a stabilit anumite obiective pentru determinarea obiectivului uh, interesului suprem al copilului și cred că aceste Aceste priorități cred că sunt utile pentru a identifica mai bine această definiție. Apoi se pune problema spinoasă a determinării vârstei. Avem tot felul de exemple din Uniunea Europeană privind folosirea unor uh, tehnici și uh, metode, uneori medicale, uneori uh, uh, intrusive, care pot fi folosite de statele membre pentru a determina vârsta tinerilor, care, după părerea mea, ne obligă să avem o metodă comună și uh, cu respect pentru a determina vârsta. Deci criterii pe care să le respecte statele membre pentru a face această evaluare. E vorba de o evaluare pluridisciplinară realizată de persoane independente, formate în acest sens și care să se bazeze pe um, principiul uh, um, prezumției că persoana este cu adevărat minoră. și să existe posibilități de recurs împotriva rezultatelor acestei evaluări. O pistă foarte interesantă în acest sens pentru rezolvarea acestei probleme dificile este oferită de Biroul European de Sprijin pentru Azil, care, pe baza lucrărilor sale, a elaborat instrumente foarte pertinente care ar putea fi uh, uh, um, utilizate în mod generalizat pentru toți minorii, nu neapărat doar pentru solicitanții de azil. Un al treilea aspect cheie, uh, problema tutorilor, guardians, deci fiecare stat trebuie să desemneze o persoană responsabilă de acest minor de la sosirea lor pe teritoriu. Și cer Comisiei să stabilim uh, norme comune privind mandatul, calitățile și competențele acestei persoane, am văzut din exemplul uh, belgian um, o metodă bună care ar putea deveni standard. În fine, al patrulea punct important este faptul că statele membre trebuie să respecte și să garanteze dreptele, drepturile fundamentale sociale ale minorilor, toate drepturile care să fie aceleași cu drepturile copiilor din țara respectivă și în acest sens e nevoie de uh, norme minime și linii strategice. E vorba de accesul uh, uh, la o locuință, la învățământ, la îngrijiri medicale. În țara în care se află și uh, eventual uh, înainte de revenirea în țara de origine. Și se mai pune și problema uh, momentului în care acești tineri devin majori. Trebuie să existe o armonizare minimă și în legătură cu elaborarea unor proiecte individualizate de viață pentru acești minori și cu minorii în funcție de situația lor personală. În încheiere, doresc să mai adaug că forma raportului de inițiativă, care trebuie să fie concis și limitat la 6.000 de caractere, um, este până la urmă un element pozitiv, deși inițial nu uh, am văzut așa. Nu l-am văzut așa. Uh, pentru că este un element pozitiv pentru că ne obligă să trecem imediat, direct, la chestiunile esențiale și să rămânem foarte concreți. Am, uh, mai mult, am avut mai multe schimburi de opinii și am spus cu această ocazie faptul că ce este interesant în acest raport este să folosim uh, un, uh, o for- să ajungem la o formă cât mai succintă. Me, pour me consol- Cum se spune în germană, in der Kürze liegt die Würze. Deci, uh, această obligație la, de a fi conciși ne va obliga să ne concentrăm pe esențial. De, și deci să nu uh, ne pierdem în meandrele unui raport foarte lung, dar care să-și piardă uh, forța. Vă mulțumesc anticipat pentru colaborare. Înainte de a încheia, doresc să mulțumesc secretariatului și colegilor, precum și asistenților, care au făcut eforturi uh, pentru a avansa în acest dosar sensibil din punct de vedere politic, uh, dar uh, este onoare pentru noi să ducem acest dosar la bun sfârșit. Mulțumesc, uh, doamnă uh, Grisbeck. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, doamnei Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să salut uh, acest raport al lui Natalie. E o adevărată plăcere să colaborez cu dânsa și împărtășesc principiile și orientările uh, de ansamblu. Un copil este, în primul rând, copil și doar apoi migrant și trebuie să ne focalizăm asupra interesului superior al copilului în tot ceea ce facem, în, printr-o analiză de la caz la caz. Am câteva comentarii referitoare la elementele concrete și practice, pentru că toate elementele pozitive au fost deja enumerate. Cred că ar trebui să ne focalizăm mai mult asupra statelor membre decât asupra Comisiei în sensul că atunci când vedem cum se desfășoară lucrurile în practică, problema nu este că legislația nu e adecvată, ci că punerea în aplicare este fragmentată și diferită de la un stat membru la altul. Și în ultima lună m-am întâlnit nu doar cu autorități pentru protecția copilului, consilii de migrație, municipalități, dar și cu minori neînsoțiți care au ajuns în Suedia. Pentru că Suedia este în momentul de față țara europeană care primește uh, pe cei mai mulți dintre minorii nesoțiți. În 2013 se așteaptă mai mult sau mai puțin 4.000 de minori neînsoțiți. În 2012 a, uh, au fost 1.500. Uh, deci e o foarte mare provocare. Și vorbind foarte deschis cu acești copii care deja sunt de mai mulți ani în Suedia, veniți din Afganistan, Irak, Somalia, poveștile lor m-au impresionat și dacă îmi permiteți, o să spun pe scurt care a fost uh, problema principală cu care s-au confruntat ei. Ei au călătorit uh, șase, șapte luni din țările lor, din Irak, Iran, prin Turcia, prin diverse țări, nu știau unde sunt, Um, de multe ori au ajuns în Grecia, în Italia, în Olanda, în alte țări. Și în momentul în care au ajuns în Suedia, sigur că erau, făceau obiectul Convenției de la Dublin, despre care nu știau nimic. Deci pentru ei, Convenția de la Dublin a fost doar un coșmar și nu știau ce se întâmplă. Au fost deținuți în anumite state membre. Nici nu v-ați gândit că anumite state membre uh, țin copii în detenție, dar se întâmplă. Deci, ce vreau să spun? Incertitudinea procedurilor era problema, lipsa de informație, faptul că erau trimiși de aici, colo, de la o ușă la alta și în cele din urmă au primit uh, drept de azil uh, în, uh, în Suedia și ce s-a întâmplat uh, foarte pozitiv a fost faptul că au fost integrați în sistemul de școlarizare imediat. Deci deja după două, trei săptămâni deja erau la școală în Suedia, ceea ce în ochii lor uh, a fost uh, un lucru foarte important pentru a simți că au ajuns în sfârșit undeva și pot să uh, aibă posibilitatea de a se integra. Deci sunt diferențe structurale între modul în care statele membre implementează directiva, nu din reavoință, dar din lipsă de resurse, de structuri, poate de formare. Deci Asupra acestor aspecte ar trebui să ne concentrăm atenția și cred că ar fi util dacă am putea să cartografiem problemele și bunele practici, pentru că um, s-au făcut foarte multe lucruri, s-au uh, făcut multe analize, evaluări și uh, modificări și acestea ar trebui luate în considerare. Și mă întreb dacă oare nu am putea să combatem fragmentarea de care vorbiți printr-o uh, evaluare a bunelor practici. Și de asemenea, aș sugera să folosim resursele pe care le avem la dispoziție, Biroul uh, European pentru Azil și Frontex, pentru că ați spus și dumneavoastră în raport, doamnă Grisbeck, um, ați vorbit despre colectarea datelor, care este o mare problemă, nu doar în ceea ce primește, privește azilul, pentru că nu știm întotdeauna dacă minorii neînsoțiți vor și uh, depune cerere de azil. Și Frontex colectează deja date și întocmește statistici. Și poate că am putea, așa cum uh, uh, ați spus, să folosim baza de date a înaltului comisariat al ONU pentru refugiați. Domnule președinte, permiteți-mi acum să reliefez aspectele principale din text. Um, cadrul comun de referință bazat pe, uh, pe indici de referință cred că este o propunere foarte bună. Apoi, consolidarea coordonării cu țările terțe e foarte importantă și există proiecte pilot care ar putea de asemenea să fie luate în considerare pentru că sunt modele pozitive. Apoi, um, utilizarea uh, fondurilor uh, din Fondul Social European și din Fondul de Azil, apoi cererea ca Comisia să elaboreze niște orientări uh, strategice obligatorii pentru statele membre, poate ați putea clarifica ce vreți să spuneți prin obligatoriu. Și apoi, să un minor nu trebuie niciodată să ajungă în uh, detenție. Este un uh, concept pe care ar trebui să-l susținem cu toții foarte ferm. Apoi, furnizarea de informații într-o limbă și într-o formă pe care minorii să o înțeleagă. Uh, Mă bucur că există uh, un amendament care a fost votat în pachetul de azil și care trebuie susținut. Apoi, tutorele sau reprezentantul, nu știu dacă um, aici comisia ar trebui să uh, realizeze niște standarde comune. Poate ar fi mai bine să ne orientăm în funcție de bunele practici. E o chestiune controversată, dar e importantă. Domnule președinte, aș dori să închei cu un lucru care cere atenția noastră tuturor, pentru că vom vota în plen pachetul de azil. Și atunci când propunem ca minorii nesoțiți să fie întotdeauna Uh, să exceptați de la procedurile accelerate, ceea ce a fost întotdeauna foarte controversat și în cele din urmă Consiliul respinge, a respins această dispoziție cu toată fermitatea Parlamentului. Și acum spunem că statul responsabil trebuie să fie statul uh, celei mai recente cereri de azil. Nu știu dacă suntem realiști, dacă nu vrem să redeschidem toată dezbaterea pe pachetul privind azilul. Deci trebuie să știm foarte clar ce vrem să facem, pentru că pachetul privind azilul va fi votat în iunie și, după cum știm, uh, a fost o negociere uh, majoră și dacă redeschidem aceste două puncte, va trebui să redeschidem negocierile pe acest pachet. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, uh, Natalie, pentru acest proiect grozav. Domnul președinte, Doamna Corața, nu vreau să, nu am vrut să vă întrerup, dar mai sunt și alți raportori din umbră pe care vrem să-i auzim și avem un vot uh, care este programat la 9.45 și nu vreau să ajungem la situația în care lumea nu mai reușește să ia cuvântul sau trebuie să aștepte. Este un vot uh, destul de uh, important și destul de lung. Um, așadar, vă rog. Doamnă Sipel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Antevorbitoarele mele deja au enumerat foarte multe puncte individuale, deci eu pot să fiu destul de succintă. În primul rând, vreau să-i mulțumesc colegei noastre, domnei Natalie Grisbeck. Subiectul este foarte important și în același timp foarte complicat, așa cum s-a spus. Uh, pentru că, într-adevăr, și în ceea ce privește minorii neînsoțiți, există deja anumite documente și discuții și și în ceea ce privește drepturile copiilor și protecția copilului. Și pe toate aceste subiecte există documente diverse și deci provocarea este în primul rând aceea ca toate aceste dispoziții diferite pe care avem în legislația europeană să fie analizante pentru a vedea dacă uh, putem, uh, dacă există chiar elemente divergente în uh, legislație și problema devine și mai complicată pentru că uh, Uh, protecția și interesul superior al copilului este un concept care poate fi interpretat uh, diferit în situații diferite. Dar cred că raportarea a găsit un mod foarte bun în, de a aborda situația în uh, recomandările pe care le face și când vorbește, de exemplu, despre bunele practici, să vedem ce căi au găsit statele membre um, de a aborda această situație și uh, să fie utilizate aceste bune practici sau atunci când se descoperă lacune să știm ce dispoziții suplimentare sunt necesare. Eu aș vrea să atrag atenția asupra faptului că, indiferent de motivul pentru care un minor în, uh, neînsoțit uh, se află în Uniunea Europeană și indiferent care este statutul său sau cât poate dura șederea sa, uh, accesul uh, la uh, educație ar trebui să fie un punct uh, central și cred că uh, putem să ne mai așteptăm la foarte multe discuții palpitante pe acest dosar, dar cred că pornim de la o bază foarte bună. Mulțumesc acum, doamna Flotră. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte despre acest raport. Uh, spun câteva cuvinte pentru că propunerea raportorului este, raportoarei noastre este foarte bună, reflectă foarte bine preocupările noastre legate de uh, protecția acestor persoane vulnerabile, minorii și uh, acordarea uh, unei atenții sporite interesului uh, copilului. Deci e vorba de aspecte care ne sunt uh, dragi nouă. Aș dori să revin la patru aspecte, poate mai uh, precise, care probabil că vor da naștere și la, uh, la amendamente. S-a spus că avem uh, foarte multe obligații și de norme care trebuie respectate în dreptul european și în dreptul internațional în acest domeniu, ar trebui să adăugăm poate și jurisprudența legată de minori, mai ales uh, cea legată de interesul superior al copilului uh, am putea avea un considerent în acest pentru a ne asigura că în trimiterile pe care și le dorește raportoarea se include și acest aspect ar trebui să vedem ce uh, solicităm cu adevărat. Doamna Corața Bil spunea că există o ambiguitate în liniile strategice obligatorii avem câteva ezitări în acest sens. Suntem de acord că directiva, chiar dacă era în principiu de dorit, poate că nu e instrumentul cel mai pragmatic și mai eficient și deci uh, acum suntem puțin între cele două elemente. Eu mă întreb dacă uh, Uh, pornim de la ideea că temeiul juridic uh, e cu adevărat bine pus în aplicare în statele membre, mă întreb dacă strategia europeană cu planuri naționale, cu puncte de contacte naționale, cu întâlniri sistematice uh, pentru evaluarea Comisiei Europene a acestor practici în statele membre, nu ar fi modul cel mai optim de a proceda, un fel de metodă deschisă de coordonare, ca să o numim așa, și dacă nu, acesta ar fi modul cel mai optim pentru a ne atinge obiectivele, inclusiv uh, comitetul de expert care ar putea să se transforme în task force, pentru că, așa cum am spus, uh, problema dreptului copiilor figurează în foarte multe domenii ale acțiunii Uniunii Europene în, uh, și în statele membre. Deci, uh, Uh, poate că un grup de experți de tip uh, task uh, force ar putea să fie înființat în acest sens, pornind de la grupurile de experți pe care le avem deja, am putea să avem un astfel de element. Președintele, întrerupe vorbitoarea. Mă apropii de sfârșit, spune doamna Flotre. Vă rog Uh, un deputat vorbește și vă rog să dați dovadă de uh, respect, vă rog să vă așezați în liniște, în ordine să vă pregătiți pentru vot, dar haideți să ascultăm uh, ce spune doamna Flotră. Vă rog. în ce privește minorii care solicită azil, totul va fi tratat în pachetul azil prin instrumentele specifice. Uh, aceasta este doleanța raportoarei și cred că e, uh, e întemeiată, cred că ar trebui ca în acest text să uh, discutăm uh, și problema zilului. În ce privește returnarea, există mai multe aliniate în acest sens și trebuie să verificăm că sunt coerente între ele, dar mm, eu cred că ar put, am putea să propunem ca evaluarea directivei uh, Uh, returnare care va avea loc în acest an să ne permită prin acest raport să facem o evaluare, pentru că Comisia Europeană a uh, lucrat specific, a tratat specific uh, returnarea minorilor izolați prin evaluarea directivei. Spun pentru că va interveni în acest an. Deci poate ar trebui să acordăm o atenție specială minorului și returnării lui. Și aici jurisprudența este foarte importantă pentru că în returnare, returnarea care se face în interesul superior al copilului, ar trebui să se respecte anumite condiții, trebuie să avem uh, măsuri de prevedere foarte clare pe care să le uh, studiem. În orice caz, Comisia Europeană ar trebui să o facă prin evaluarea directivei, odată cu evaluarea directivei uh, de returnare. Și, în fine, trebuie să uh, insistăm și pe importanța educației, dar și pe formarea profesională. Și poate că ar trebui să ne referim chiar la experiența profesională. Uh, înainte de 18 ani, uh, unii minori au deja o experiență profesională, Uh, care uh, și accesul la ele ar putea uh, îmbogăți experiența de viață. Iată, doamnă raportor, așa cum am spus, voi înainta amendamente pe temele pe care le-am evocat. E foarte greu să vorbești în aceste condiții. N-ar fi rău dacă colegii ar da dovadă de respect față de orator chiar dacă știu că toată lumea dorește să voteze. Mulțumim, doamnă Flotră. Please, there, there's still Mr. Bronx. Vă rog, uh, trebuie să mai, să mai ascultăm și pe domnul Bruns, dar vă rog foarte pe scurt și apoi voi da cuvântul tot așa repede comisiei, pentru că votul este complex și complicat, va dura probabil mai mult decât o oră. Uh, deci, vă rog, foarte repede ca să putem trece la vot în timp util, dar îi rog pe colegii și pe asistenții care împart lista de vot să facă liniște. There are members using the floor. Now, Mr. Bronx. Thank you. I'll be as brief as my... Mulțumesc. Am să fiu și eu la fel de succint ca și antevorbitorii mei. Ni se spune că principiul cheie este ca uh, prioritate să aibă interesul copiilor. Uh, prioritate față de ce? Nu, ni se spune, dar asta este unul din punctele forte în Uniunea Europeană. Ceea ce se interpretează uh, în termeni materiali și copilul trebuie să Uh, primească o educație uh, mai bună și e clar că acest lucru, el poate beneficia de educație mai bună și de hrană mai bună decât dacă trăiește în lumea a treia. Dar el este în Europa unde nu are rădăcini, nu are susținere culturală și totuși se consideră că este preferabil să rămână în Europa și nu în țara sa. Dar dacă se consideră că acest lucru este preferabil, atunci înseamnă că nu putem să tolerăm ca niciun copil să trăiască în lumea a treia. Deci noi la Libe ar trebui să mergem acum în Africa, pe urmele Madonei, uh, cântăreața, uh, să răpim toți copiii pe care îi vedem și să-i aducem în Europa ideea că acești copii ar avea resursele, cunoștințele, înțelegerea să poată să vină singuri în Europa este absolut uh, fantezistă, pentru că ei dacă au ajuns neînsoțiți, înseamnă fie că au fost, a făcut obiectul traficului de ființe, um, fie de către uh, infractori pentru a obține profit, fie de către părinți. Uh, în orice caz, principiile pe care le-am auzit sunt absolut ridicole. Ele atrag ca un magnet întreaga populație a lumii a treia. Traficanții de ființe umane nu sunt interesați de binele copiilor, ci copiii sunt pur și simplu niște pioni în jocul lor. Iar um, acest lucru schimbă demografia populației europene și uh, face o uh, epurare etnică a populațiilor indigene. Mulțumesc, sper că am fost suficient de succint. Mulțumesc. Comisia, vă rog, dacă puteți să interveniți foarte rapid, dacă doriți să comentați. Da, foarte pe scurt vreau să mulțumesc uh, raportoarei doamnei Grisbeck pentru raport care răspunde multora dintre îngrijorările noastre exprimate în planul de acțiune și în raportul la uh, jumătatea termenului. Nu o să comentez acum toate recomandările din raport. Uh, el uh, a crescut în dimensiuni considerabil de la ultima dezbatere. În orice caz, ce vreau să spun este că e foarte important să se facă legătura între toți actorii care activează în domeniul minorilor neînsoțiți. Și asta e exact ce încercăm să facem prin uh, uh oficiul de tutelă din uh, Olanda cu care am uh, luat legătura uh, și aceștia, sigur, iau legătura cu toate oficiile omologe din statele membre pentru a se asigura că nu există niciun fel de lacune în protecția minorilor neînsoțiți. Și, sigur, vom ține legătura cu biroul doamnei Grisbeck și pe noi ne îngrijorează natura acestor orientări strategice mm, obligatorii și am vrea să știm care au fost discuțiile și considerațiile care au dus la această formulare. Mulțumesc! Mulțumim comisiei, mulțumesc uh, eurodeputaților, uh, tuturor uh, colegilor. Nu mai avem timp să prelungim discuția, dar singur doamna Grisbeck, în calitate de raportor, are dreptul să încheie această dezbatere. Vă rog. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, atmosfera din sală este puțin cam dificilă, nu o să zic chiar haotică. Aș dori să mulțumesc în încheiere colegilor, comisiei, de asemenea, pentru sprijinul uh, pe care mi l-a uh, adus în uh, întocmirea acestui raport. Într-adevăr, aștept cu nerăbdare să continuăm această cooperare. Nu e ușor să vorbești în aceste condiții. Nu o să mă refer, nu o să mă refer la toate sugestiile sau observațiile pe care mi le-au făcut copiii, le mulțumesc, iau uh, notă de ele. Într-adevăr, există elemente foarte importante, mai ales uh, legate de uh, evaluarea directivei uh, returnare. Uh, mulțumesc pentru faptul că ați insistat pe modalitățile de formare și de pregătire. E un aspect foarte important. Ana Maria a pornit de la exemplul pe care îl cunoaște cel mai bine, cel al țării sale, dar care nu corespunde uh, cu un exemplu care se aplică peste tot în Europa și e motivul pentru care în raportul meu am uh, propus această idee că uh, Spațiul european ar trebui poate să ridice puțin nivelul pentru a avea o vedere de ansamblu, dar am înțeles ce ai spus, știu că nu am prea mult timp la dispoziție, deci vă mulțumesc și continuăm cu tot ce avem uh, de făcut în continuare prin îmbunătățirea textului, prin amendamente, uh, pe formă și pe fond. Mulțumesc, domnule președinte. Merci à vous, Madame Mulțumim, doamnă Grisbeck, pentru concluzii. Acum ă, trebuie să anunț termenul pentru amendamente. 6 mai la prânz. Mulțumesc tuturor, mulțumim raportoarei, mulțumim ă, colegilor Vă rog frumos să, să vă concentrați pentru vot. Nu va fi ușor, pentru că avem un vot complicat care ne așteaptă. Aș dori în primul rând să vă reamintesc că este foarte important să vă pregătiți cartelele. Deci, vă rog să vă asigurați că le-ați, le aveți la îndemână și începem cu primul dosar pentru care trebuie să votăm. E vorba de Uh, propunerea cu privire la regulamentul Consiliului și al Parlamentului privind precursorii drogurilor. E vorba de raportul HED. HED. Începem. Președintele uh, roagă eurodeputații să facă liniște. Vă rog, ce mai așteptați? People in the room who are not voting, at least Rog persoanele din sală care nu votează să păstreze liniștea. Now, we're going to vote. Getting started. Așadar, haideți să începem votul cu amendamentul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul este un vot în bloc acum. 28, 31, 36, 42, 44, 22, 25 și 26. Toate aceste amendamente în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6 e retras. Amendamentul 30. În două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Vreți să verificăm partea a doua a amendamentului 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. 28 la 26 se adoptă. Acum 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, cred că se respinge. 32. Vreți să verificăm amendamentul 7? Vot electronic la amendamentul 7. Doamna Mathieu, la 7, da? Bine. Vom vota prin, amendament, prin vot electronic la amendamentul 7. Amendamentul 7. S-a deschis votul. Vă rog, calm. Să fiți calm, nu vă panicați. Amendamentul 7. S-a închis votul. 22 la 33 se respinge. 32 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 35 pentru, bine, verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 34. S-a închis votul. 29 la 26 de voturi. Deci se adoptă. 35 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate. Deci se adoptă. Acum 10 e caduc. Votăm amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 e caduc. Doisprezece, trebuie votat. Doisprezece Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem la 46, cu amendament oral. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum votăm textul, așa cum a fost modificat, prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 pentru, 3 împotriva, 5 abțineri. Mulțumim, doamnă Head. Și acum votăm deschiderea negocierilor interinstituționale, inclusiv componența echipei de negociere. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. la 3. Mulțumim încă o dată doamnei Head. Votăm acum dosarul următor, și anume acordul politic. Confirmarea politică a acordului la care s-a ajuns între raportor și raportorii din umbră, președinția și comisia în trialogul din 21 mai 2013 cu privire la directiva de care reglementează standardele minime referitor la procedură de acordare și de retragere a protecției protecție internaționale. Raportorii sunt doamna Guillaume. Votăm acum textul acordului. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri. Se confirmă acest acord. Mulțumim, doamnei Guillaume. Trecem mai departe la Eurodac. Raportor este doamna Macovei. E votul final pe textul negociat în decursul trialogurilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 8 împotrivă, 5 abțineri. Mulțumim și doamnei Macovei. Acum, trecem la ultimul dosar, ultimul vot de azi, care este și cel mai lung. Și cel mai complicat. Așadar, haideți să ne concentrăm. Votăm adoptarea unei decizii pentru a deschide negocierile pe propunerea de directivă care reglementează utilizarea datelor din registrul de nume al pasagerilor pentru prevenirea, detectarea, anchetarea și urmărirea um, delictelor teroriste și a infracțiunilor grave. Raportor este domnul Timothy Kirkup. Înțeleg că doriți să faceți o declarație, domnule? Nu e neapărat o declarație, ci profit de ocazia pe care o am în calitate de raportor să fac uh, două, trei comentarii chiar înainte de vot. În primul rând, în ceea ce privește chestiunile de procedură. Nu știu dacă funcționează microfonul. Ba da, foarte bine. Uh, aș dori să, în introducerea remarcelor mele, să subliniez, poate că nu e chiar neapărat nevoie, dar aș dori să subliniez uh, importanța acestei directive, procesul uh, pe care l-am parcurs uh, în dezbaterea ei, apoi modul uh, transparent în care sper uh, m-am comportat în calitate de raportor uh, pentru toată lumea, pentru toate grupurile, față de toate opiniile exprimate. Poate că e inutil de asemenea să vă reamintesc că felul în care eu văd această directivă ca extrem de importantă. 16 state membre Uh, care um, intenționează sau deja uh, aplică regimul de nume al uh, pasagerilor. Această directivă este crucială, astfel încât să avem un sistem consistent și um, fiabil și funcțional în Europa. De asemenea, nu cred că e necesar să vă reamintesc ce ne-au spus experții în legătură cu felul în care uh, datele din registrele PNR au fost folosite pentru a combate terorismul și uh, criminalitatea organizată. Și deci cred că e un subiect foarte important. Aș dori să mulțumesc în fine Um, colaboratorilor mei, uh, uh, personalului reprezentațiilor uh, statelor membre la Bruxelles care m-au ajutat și m-au consiliat în acest proces, experților care ne-au ajutat, agențiilor care ne-au sprijinit pentru, cu contribuțiile lor foarte valoroase și aș dori să mulțumesc tuturor deputaților grupurilor vizate care mm, au acordat atâta importanță acestui raport, raportorilor din umbră și tuturor celor care au fost, s-au implicat implicat în acest proces. Câteva cuvinte, eh, cuvinte legate de procedură. Primele voturi vor viza eh, rezoluția legislativă care a fost uh, propusă pentru a respinge această propunere. Pentru a continua cu ea va trebui să votăm împotriva acestei uh, prime rezoluții. Și apoi vom putea continua cu votul principal și, ca să dăm dovadă de coerență, am împărțit uh, votul în blocuri și uh, avem uh, șapte blocuri. Blocul 1 este sfera de aplicare pentru blocul 2 incidentele teroriste, blocul 3 Uh, zboruri vizate, blocul 4 doar zboruri internaționale, blocul 5 uh, um, includerea voturilor uh, de pe teritoriul europene, blocul 6 Uh, sistemul central PNR și blocul 7, sistemul opțional. Deci puteți să vota într-un fel sau altul în voturi. Uh, sper că toată lumea să voteze în, uh, cu propria conștiință. Dacă se adoptă blocul 2, blocul 1 e caduc, dacă 4 este adoptat, 5-ul e caduc și dacă 6 este adoptat, 7 devine caduc. Vom avea două voturi finale, uh, primul pe textul astfel modificat și apoi pentru uh, deschiderea negocierilor. Și aș dori, domnule președinte, să vă rog să votăm uh, electronic, mai ales în ce privește primele voturi, primul vot cel legat de respinderea rezoluției. Deci mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat și încă o dată vă mulțumesc pentru contribuții. Mulțumim, uh, domnule Kirkop, pentru precizări pentru precizările legate de complexitatea acestui vot. Uh, trecem imediat la el. Sper că ați înțeles că nu numai uh, subiectul este foarte important, așa cum s-a spus, ci și este foarte complex. Felul în care votăm va fi diferit, deci vom vota amendamentele și textul astfel modificat și apoi vom vota și deschiderea negocierilor. și echipa de negociere, cum alcătuirea echipei de negociere. Nu avem amendamente de compromis de această dată. Deci, vom vota pe blocuri, așa cum s-a spus. Vom avea un prim vot legat de respingerea propunerii și apoi voturile legate de blocuri. Blocul care um, menționează sfera de aplicare, blocul 1, doar uh, uh, blocul 2, blocul 3, blocul 4, blocul 5 și apoi, în fine, 6 și 7. Deci, vă rog frumos să vă concentrați. Raportorul, domnul Kirchhoff, a propus să votăm electronic. Toată lumea e de acord? Bine. Atunci începem cu primul vot. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Există două voturi PP în plus. Deci, grupul PP trebuie să facă puțină ordine. Mai avem un vot în plus de la PP. Să vedem rezultatele. Deci avem 30 pentru, 25 împotrivă. Deci se respinge. Am încheiat? Până la urmă n-a fost așa de greu. I understand. Doamna Mathieu dorește să facă o declarație. vă rog să notați că doar PPE-ul, prin acest vot, se angajează în lupta împotriva terorismului. Mulțumesc. ¿Puedo hablar? Sí. Ay. Mulțumesc. Eu aș dori să spun că e un vot foarte, foarte important. Cred că ar trebui să Uh, ne gândim la toți cei care și-au pierdut viața în atentatul de la Boston. E un vot foarte uh, grav. Uh, nu știu dacă e chiar neapărat bine să aplaudăm cu toții. Trebuie să luptăm împotriva terorismului și să tratăm lucrurile cu multă seriozitate. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Domnul Weber, doriți să interveniți? Da, mulțumesc, domnule președinte. Am votat. Rezultatul votului nu este în uh, interesul grupului PP, având în uh, vedere importanța acestei, uh, acestui subiect. Aș dori să îl rog pe președinte și pe coordonator și pe responsabil să se gândească, să chipzuiască la felul cum vom vota la plenară cred că e foarte important să uh, ne hotărâm uh, dacă vrem această directivă sau nu. Cred că e un subiect pe care trebuie să-l discutăm serios, nu numai la uh, Comisia Libe, ci să punem acest lucru în atenția tuturor deputaților europeni care vor fi intervievați de presa acasă. Deci aș dori să rog secretariatul să se gândească la felul în care putem organiza acest vot la plenară, pentru că este foarte, foarte important. Deci poate că președintele ar putea uh, acorda atenție și uh, a acestei uh, probleme. Mrs. Interveld. Doamna Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să asigur grupul PPE că inclusiv cei care au votat pentru aceste amendamente Uh, doresc uh, să se continue lupta împotriva terorismului și își uh, fac griji în legătură cu securitatea cetățenilor noștri. Dar nu cred că se poate spune că doar pentru că respingem această propunere nu dorim să luptăm împotriva terorismului. Știm cu toții foarte bine că s-a discutat această propunere în diverse forme de șapte ani încoace. a fost o propunere extrem de controversată. Eu personal, în calitate de raportor din umbră, am încercat să îl conving pe raportor să aștepte cu acest vot după adoptarea directivei cu privire la protecția datelor, pentru că cred că aceste uh, două dosare sunt legate împreună. Și cred că, sper că această directivă să fie rapid adoptată și apoi să discutăm această propunere. Eu nu doream ca uh, uh, raportul de astăzi să fie supus la vot, dar când celelalte grupuri au insistat, era singurul rezultat posibil din punctul meu de vedere. Am, eu sunt sigură că Comisia Europeană va veni cu o nouă propunere. Sper că va ține cont de preocupările care au fost exprimate de ani de zile în uh, plenul Parlamentului și sper ca până la urmă să ajungem la un acord uh, pe marginea unui sistem acceptabil pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul Romero. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu înțeleg Uh, tot ce s-a spus uh, în legătură cu terorismul și mă miră faptul că uh, ea se exprimă numele PPE-ului. E ca și când ar fi portă, uh, portavoce acestui uh, partid și uh, ar exprima poziția politică a PPE-ului. Sistemul PNR Uh, a-l justifica prin lupta împotriva terorismului, nu mi se pare ideea cea mai inspirată. Foarte multe rapoarte din partea Comisiei Europene au spus că uh, PNR-ul nu uh, servește neapărat în lupta împotriva terorismului și deci că nu trebuie adoptată astăzi. Dacă ar fi un instrument care ne-ar permite să luptăm cu adevărat uh, împotriva terorismului, nu ar fi fost uh, respins astăzi. Însă, acest uh, registru de nume al pasagerilor poate fi folosit în alte scopuri sau servește în alte uh, scopuri uh, Uh, pentru mandatul de arestare, de exemplu, și trebuie definite foarte bine toate aspectele. Trebuie să-l rediscutăm după pachetul protecția datelor. Astfel trebuie să abordăm uh, acest uh, raport. Pentru că nu cred că servește la nimic să avem o dezbatere astăzi când nu știm ce va prevede directiva. Am înțeles uh, ce a spus uh, reprezentanta PP-ului. Știu că e un instrument delicat, însă, așa cum spunea și Comisia Europeană, nu uh, servește doar la lupta împotriva terorismului. Doamna Beseril acum. Domnul Fos, acum. Domnul Kirkop dorea să ia cuvântul? Domnule președinte, Reacția mea la această dezbatere și la acest vot nu e doar de dezamăgire, ci uh, văd acest, uh, această dezbatere ca un fel de ipocrizie. Uh, mă dezamăgește tot ce a spus doamna Intveld, care a preluat uh, dosarul PNR canadian și sper că va demisiona din, această, din acest post pentru că spune uh, că vom face tot felul de acorduri cu privire la PNR-ul cu SUA, cu Canada, cu Australia și totuși nu putem uh, să ne asigurăm că noi avem PNR-ul nostru propriu, acordurile PNR în Europa. Deci uh, mă întreb cum putem negocia cu celelalte uh, state din afara Uniunii Europene dacă noi nu putem să facem ordine în Europa. Noi ne dorim ca cetățenii europeni să beneficieze de securitate, de controle și această respingere a fost pregătită de ani de zile. Și acum, uh, unde ajungem? am, uh, v-am avertizat uh, în tot procesul, e nu doar că 16 state membre europene își fac propriul PNR fără controle europene, ci că s-ar putea ca și celelalte să facă și mai mult în mod și mai diferit. Ceea ce nu poate garanta protecția cetățenilor uh, europeni sau a cetățenilor care doresc să vină în Europa din exterior. Uh, e o mare dezamăgire, pentru mine e îngrozitor. Eu uh, nu, pe mine nu mă deranjează când oamenii au principii, ci când se vine cu argumente ipocrite pentru a justifica eșecurile și lipsa de curaj într-un astfel de dosar atât de important. Deci mă, sunt foarte supărat și dezamăgit astăzi și cred că pe drept cuvânt, nu numai pentru felul în care am fost tratat, ci și uh, pentru că acest subiect atât de important, uh, tratat de acest Parlament, de această uh, comisie în mod atât de laș oraș. Deci nu mai vreau să aud nimic despre aceste justificări uh, pentru faptul că facem totul ce mai bine pentru cetățeni, să așteptăm uh, să primim uh, o protecție mai bună. Mă apropiu de sfârșit, domnule președinte, dar știm cu toții foarte bine că dacă așteptăm să fie promulgată această directivă, știm foarte bine că toate elementele de protecție ale cetățenilor din această directivă ar fi uh, venit uh, la noi înapoi după ce directiva va fi adoptată. Nu, cetățenii nu uh, ar fi fost, nu ar fi beneficiat de protecție, ci ar fi fost protejați în funcție de normele pe care le avem acum în vigoare. Ar fi trebuit să așteptăm 1, 2, 3, 4, 5 ani și între timp persoane vulnerabile, fragile, fa pot face obiectul amenințărilor um, uh, uh, a criminalității, terorismului și așa mai departe. Cred că uh, comisia noastră și-a pierdut uh, scopul, uh, rațiunea de a exista. Dar nu mai, nu mai vreau să aud uh, argumente precum cele ale doamnei uh, Intervelt. Uh, pentru că cred că ar trebui ea să renunțe la dosarul canadian, pentru că altfel tot ce ne-a spus e o declarație de ipocrizie. Mulțumesc! Bineînțeles, haideți să respectăm ordinea și chestiunile de procedură. Vom avea o a doua rundă de dezbateri de intervenții, dar acum domnul Olbrecht. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, câteva clipe, spune președintele, pentru că de mult a cerut cuvântul. Domnul Albrecht, acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că este foarte evident că am avut multe dezbateri pe marginea acestui uh, registru, de un an sau de mai bine de un an dezbatem această propunere. După cum știți, uh, noi versii am uh, respins sistemul și acordurile PNR în uh, bloc pentru că măsurile de profilare și uh, protecția din oficiu nu respectă uh, legislația constituțională a Uniunii Europene și a statelor membre și jurisprudența multor tribunale constituționale și a Curții Europene pentru Protecția Drepturilor Omului de la Strasbourg A fost o decizie politică Acum, uh, propunerea Comisiei a fost respinsă, ceea ce însă nu înseamnă că schimbul de informații din Europa nu este important cred că cu toții suntem de acord că cu cât funcționează mai bine schimbul de informații între autoritățile uh, juridice și polițienești, cu atât e mai bine. Avem nevoie de norme comune, uh, acum ne ocupăm de uh, Ordinul European de Anchetă, apoi ne dorim să avem un sistem de schimb de informații care să se bazeze pe uh, prezumția de vinovăție și pe riscurile reale și nu pe riscuri abstracte, măsuri de supraveghere bazate pe riscuri abstracte și ne dorim ca orice cetățean din Europeană și din Uniunea Euro- ă, din ă, statele membre să, ă, fie, să poată fi suspectat. Nu ne-am dorit acest lucru, cred că e o decizie politică și cred că trebuie să fie respectată. Întotdeauna se iau decizii la Parlamentul European, Nimeni nu contestă validitatea și gravitatea unei decizii, noi nu o facem și ar trebui să vă comportați la fel nu ar trebui să încercați să eludați sau să ignorați această decizie. Este foarte importantă, este reflectă majoritatea punctului de vedere al uh, Comisiei. Um, majoritatea am votat împotriva acestei propuneri, ceea ce nu înseamnă că nu avem și alte mijloace de a îmbunătăți schimbul de uh, informații. Dacă ne gândim la atentatul de la Boston, de exemplu, sau la alte probleme, au fost, exi- uh, au, au, au fost existente disponibile acești suspecți, au fost suspecți înainte, au existat informații disponibile care însă nu au făcut uh, obiectul unor schimburi. Deci nu cred că trebuie să adunăm informații tot mai multe despre nesuspecți, trebuie să îmbunătățim schimbul transfrontalier de informații în legătură cu uh, suspecții și să ne axăm pe anchetele în curs, trebuie să ne îmbunătățim normele, să avem o bază comună ca o uh, condiție sine qua non pentru uh, Uh, schimburi, dar trebuie să respectăm și principii fundamentale precum uh, statul de drept și drepturile fundamentale pe care ni le uh, dorim cu toții. Deci haideți să continuăm cu treaba noastră în continuare și să respectăm această decizie. Vielen Dank. Ich möchte mich ausdrücklichst den Worten von Timothy Mulțumesc. Aș dori să mă asociez și eu la cuvintele lui Timothy Kirkhoff și eu sunt foarte dezamăgit că nu reușim să găsim reguli uniforme pentru Uniunea Europeană. Uh, observăm că pozițiile se distanțează din ce în ce mai mult, uh, deși acest lucru nu este deloc în interesul cetățenilor. Aș dori să cer și eu ca această decizie fortuită a Comisiei să treacă în plenara Parlamentului și uh, nu știu dacă e posibil, poate ar trebui să așteptăm uh, alte dosare pentru a lua o decizie, pentru că această decizie nu servește la nimic. Um, astăzi uh, nu suntem în măsură să reacționăm la astfel de evenimente punctuale. Am văzut foarte clar că nu are niciun rost să așteptăm uh, eventuale directive ulterioare, trebuie să se creeze uh, un cadru pentru a reglementa, uh, pentru ca cetățenii să știe la ce să se aștepte, să nu se întrebe de fiecare dată dacă aici se aplică alte leguri, reguli decât în altă parte. Uh, am avut ocazia de a prelungi perioada de stocare la trei ani, dar din păcate nu am uh, profitat de ea. Reply. Doi colegi se pare că doresc să răspundă la faptul că s-au menționat declarațiile lor precedente și apoi alți colegi mai doresc să ia cuvântul. Doamna Jimenez. Si, queria, <coughs> Perdón, queria... Da. Doream să răspund lui Carmen Romero. Se spun că poate nu m-a înțeles bine. Eu nu vroiam să spun că cei care au votat împotrivă Um, nu, uh, ce, celor care au votat împotrivă nu le pasă de lupta împotriva terorismului. Eu spun că e vorba de lipsă de respect faptul că se aplaudă după acest vot. Noi dorim să-i protejăm pe cetățenii, așa că trebuie să facem acest lucru cu mai mult respect. Uh, am ratat o ocazie, acesta este adevărul și eu am spus doar că trebuie să reacționăm mai discret. Eu nu cred că ar fi trebuit să se aplaude după acest vot pentru că am votat un lucru foarte serios și nu cred că e potrivit uh, să facem astfel uh, uh de gesturi entuziaste. Pur și simplu eu nu înțeleg uh, de ce unii colegi uh, reacționează astfel. Doamna Intfeld, mai întâi, uh, domnule președinte, aș dori să răspund domnului Kirchhoff, care dorește să-mi închide gura, se pare, pentru că nu mai dorește să mă audă. Dar, din păcate, stimate coleg, acesta este un parlament și eu am dreptul să vorbesc la fel ca și orice alt coleg. Mă acuzați de ipocrizie pe baza unor elemente false. Vă aduceți aminte probabil că în calitate de raportor pe, um, pentru acordul PNR-USUA am recomandat să se voteze împotrivă și eu am votat împotrivă, dar nu mi-aduc aminte că atunci când am pierdut acest vot, am uh, uh, pierdut cu atâta lipsă de demnitate ca PP-ul acum. V-am uh, cerut să votați uh, pentru acordul cu Australia, nu pentru că sunt uh, fan al PNR, ci în spiritul compromisului, domnule, compromisului, domnule Kirchhoff. Așa lucrăm aici. Am încercat să um, se regăsească în raportul meu atitudinea Parlamentului în general și nu am de gând să renunț la raportul pentru acordul cu Canada. Vom vedea care va fi atitudinea Comisiei și care va fi recomandarea mea. Poate vă recomandați să se voteze pentru, poate împotrivă, încă nu știu. Dar ca și dumneavoastră am dreptul să-mi exprim opinia. Și domnule Vos, din acest motiv nu cred că acesta este un accident. Cred că încă de la început am fost, am fost consecvenți și aș dori să văd sau să-mi spuneți când am spus eu vreodată că voi vota pentru. Și atunci cineva poate să mă acuze de ipocrizie. Dar eu am fost întotdeauna consecventă. Eram gata să accept un compromis, dar am spus mai întâi trebuie să adoptăm directiva prin protecția datelor, pentru că aceasta este baza pentru cooperarea în domeniul polițienesc și al justiției. Și în fine, pot să mai spun că înțeleg dezamăgirea um, unora, dar ai acuza pe cei care au votat pentru uh, primul amendament că nu le pasă de securitatea cetățenilor europeni, eu cred că aceasta este o atitudine cu adevărat ipocrită și gravă, este o acuzație gravă. Mulțumesc. Now, Mrs. Holmeyer. Doamna Holmeyer. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann... Domnule președinte, dragi colegi, înțeleg îl înțeleg foarte bine pe domnul Kirchhoff. A fost uh, și dânsul uh, ministru de interne, înțeleg uh, decepția, dezamăgirea, dar ce spune colega Romero că um, dosarul PNR nu va aduce nimic. Nu e adevărat. Nu e adevărat nici că dosarul PNR este un fel de panaceu. Este doar un element în plus în lupta împotriva terorismului. Oamenii mor sau sunt răniți din cauza faptului că nu deținem suficiente informații. nu avem suficiente informații pe care să le putem folosi în mod uh, preventiv. Doamnă Infeld, eu am înțeles că ipocrizia la care s-a referit domnul Kirchhoff se referea la faptul că sunteți pentru sistemul PNR, că nu ați fost pentru un sistem PNR, dar a, și ați spus că va depinde de adoptarea directivei privind protecția datelor, dacă veți fi pentru sau împotrivă. Îmi pare rău, dar um, dosarul PNR nu depinde de directiva privind protecția datelor, ci de standardele pe care le definim noi. lipsesc datele, acesta este adevărul și, lipsa, și lupta împotriva terorismului uh, nu este suficient de eficientă tocmai din cauza lipsei de informații și cineva trebuie să-și asume responsabilitatea ceea ce se întâmplă, fie că ne place, fie că nu. Pot să constat faptul că Parlamentul European astfel um, nu își dă uh, posibilitatea de a acționa mai eficient, pentru că astfel uh, statele membre um, vor putea acționa la nivel uh, interguvernamental. Vom avea 10, 15 sau 20 de acorduri um, dar uh, nouă nu ne va mai cerea nimeni, nu ne, va, nu ne va cere nimeni părerea. Deci, iată, ne izolăm singuri pentru că nu suntem capabili să negociem cu Consiliul și domnul Kirkop a încercat să nu lase nici o cale neîncercată. Uh, a încercat să facă tot ceea ce a putut, eu îi respect decizia. Nu doresc să spun că dumneavoastră nu doriți să luptați împotriva terorismului. Cred că cu toții suntem de acord că trebuie să luptăm împotriva terorismului. Um, suntem de acord cu obiectivul vizat, dar nu suntem deloc de acord în legătură cu metodele. Și poate PPE-ul uh, a ales uh, o um, cale mai uh, dură în ceea ce privește PNR-ul și în numele lui Manfred Weber doresc uh, să aduc aminte faptul că e nevoie de un vot în plenară. Trebuie să cerem plenarei Parlamentului să întrebăm dacă uh, întregul Parlament este de acord cu decizia noastră în legătură cu Australia și Statele Unite. Mulțumesc! Doamna Ernst, sunteți și dumneavoastră raportor din umbră. Mulțumesc. În primul rând, astăzi cred că s-a adoptat o decizie irefocabilă în ceea ce privește securitatea cetățenilor. În rest, restul observațiilor cred că nu sunt uh, pertinente. Am, adepta, am adoptat o decizie în mod democratic și trebuie să recunoaștem acest lucru. Multe grupuri politice s-au exprimat încă de la început în legătură cu acest sistem. În, uh toate uh, ședințele raportorilor din umbră, această poziție a avut întotdeauna un rol de jucat. Uh, nu este o decizie arbitrară, după cum s-a spus. Ni, einen wirklich... Am discutat vreme de luni de zile, toate grupurile politice au fost implicate și nu a existat niciodată o dovadă credibilă că un astfel de sistem de combatere a terorismului este necesar. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, ceea ce a spus Sophie Inberg. Mi se pare incorrect, mi se pare incorrect această procedură um, împotriva uh, lui Sophie Inberg. Și vreau să vă readuc aminte că am purtat foarte multe discuții și cu raportorii din umbră și în plen și am spus întotdeauna că avem nevoie de un regulament pentru protecția datelor care să reglementeze și cooperarea judiciară și polițienească, avem nevoie de un pachet. Și apoi putem să discutăm despre aceste chestiuni. Și, de foarte multe ori, s-a făcut propunerea să mergem pe această cale. În primul rând, să adoptăm pachetul pentru protecția datelor și apoi să discutăm despre aceste chestiuni, să nu punem carul înaintea boilor. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun e regulamentul de procedură, e unul singur, nu sunt două, trei. Și nu poți să-l interpretezi cum vrei tu. Și este foarte clar că dacă avem o respingere, nu putem să mergem în plen. Și dacă vrem să creăm un precedent, atunci putem să decidem arbitrar, da, aici facem așa, dincolo facem invers. Mi se pare inacceptabil așa ceva. Decizia a fost luată, decizia este bună și ea trebuie să fie acceptată și nu întotdeauna PP-ul și ECR-ul au dreptate. Oh, there are still some members willing to make points. Mrs. Sippel. Doamna Sipel, acum. Domnule președinte, dezbaterea cu privire la acest acord și la combaterea terorismului este foarte adesea una foarte emoțională care de multe ori se îndepărtează de situația obiectivă a faptelor și sunt indignată de modul în care se poartă dezbatere. Doamna Holmeier, la sfârșitul intervenției sale, a spus că faptul că nu combatem, nu vrem să combatem terorismul, nu ne ajută pe niciunul dintre noi. Dar, înainte de asta, a spus că trebuie să ne asumăm responsabilitatea toți cei care au respins acest acord dacă mâine are loc un atentat terorist ceea ce mi se pare o declarație foarte ciudată. Și mi se pare că tocmai dată fiind situația victimelor de la Boston, să dai acest exemplu pentru a spune cât de necesar este un sistem pentru pasagerii aerieni. Statele Unite au de multă vreme un astfel de sistem și totuși acest atentat nu a fost prevenit. Sunt profund convinsă că această dezbatere, această decizie nu este exclusiv o, chestie, o chestiune de protecția datelor, cine arată că în Uniunea Europeană trebuie să analizăm cu atenție și să vedem dacă într-adevăr există necesitatea unei directive suplimentare sau are nu cumva ar trebui să utilizăm mai bine legislația pe care o avem și să consolidăm cooperarea între autoritățile de resort înainte să adoptăm noi decizii? decizia de astăzi nu este o decizie individuală a fiecărui eurodeputat, ci au existat recomandări din partea a patru grupuri politice pentru a respinge această uh, decizie. Și în ceea ce privește propunerea domnului Weber, mă irită puțin, ca să mă exprim foarte precaut. Ori există o normă în regulamentul de procedură care spune că atunci când se respinge într-o comisie o directivă acest proces trebuie să continue în plen sau nu există o astfel de normă. Și dacă nu există o astfel de normă, atunci eu nu cred că e cazul acum să creăm un precedent și să spunem, bun, să vedem dacă totuși reușim să uh, tragem chestiunea de păr, să găsim totuși niște motive undeva să ducem chestiunea în plen. Nu, eu cred că ar trebui să de- acceptăm decizia așa cum este. Domnule Weber. Domnule președinte, vreau să mă concentrez asupra procedurii și vreau să fac câteva observații de conținut, pentru că partea stângă a Parlamentului pare să folosească argumentul central al protecției datelor, dar respingerea protecției datelor este uh, este foarte rea, pentru că cetățenii nu vor putea să se bazeze doar pe niște sisteme fragmentate. Și uh, protecția datelor a fost slăbită prin această decizie. Și acum, revenind la procedură. Astăzi trebuie să votăm un raport. Avem o propunere a Comisiei, care a fost prezentată Parlamentului European, și noi trebuie să realizăm un raport. Dar, până acum, nu am votat raportul, am votat doar un amendament, care amendament cerea respingerea, dar este vorba doar de un amendament. Și noi, grupul PP, considerăm că ar trebui să aibă loc votul final cu privire la textul astfel modificat al propunerii comisiei. Și această, acest vot final trebuie, conform părerii noastre, să meargă în plen și vă readuc aminte când, că în uh, articolul 56 din regulamentul de procedură, respingerea inițiativelor uh, legislative este sarcina plenului și conform articolului 96 se reglementează foarte clar că nicio comisie nu are dreptul de a respinge propunerea ale comisiei. Aceasta este interpretarea noastră a regulamentului de procedură și conform acesteia trebuie să uh, avem votul final și apoi această decizie finală, votul final, trebuie să fie confirmat în plen. Și vreau să-l rog pe domnul președinte să procedeze în consecință și apoi putem să putem dez- purtăm o dezbatere cu seriozitatea Um, necesară pentru astfel de dezbatere și să o purtăm apoi și în plenul Parlamentului European. Și nu înțeleg de ce lumea se supără și de ce toți din partea stângă dintr-o dată se tem de plen. Dacă situația este atât de clară cum se prezintă și dacă toți colegii ar vota așa cum au votat astăzi în comisie, atunci colegii nu au uh, niciun fel de motiv să se teamă de plenul Parlamentului European. Noi considerăm că regulamentul de procedură cere să facem lucrurile așa cum am spus și rugăm președintele să procedeze în consecință. Dați-mi voie să fac o explicație preliminară. Avem o situație în care votul a fost programat să dureze o oră 30 de minute pentru că uh, consideram că e un vot complicat și la prima lovitură au dispărut toate voturile pentru că s-a adoptat, în primul rând, amendamentul de respingere. Și sigur că am dat uh, voie colegilor să facă declarații, uh, să, inclusiv să se contrazică. Mulți au făcut trimitere la regulamentul de procedură și sigur că e uh, important să uh, ținem cont de acest lucru, dar vreau, înainte să dau cuvântul și altor colegi, să clarific procedura în ceea ce privește transmiterea acestui dosar către plen așa cum s-a cerut. Dar haideți întâi să dăm voie și celorlalți colegi care mai doresc să intervină să se exprime. Doamna Sargentini. Thank you, Chair. I do not want to debate the PNR vote that we just... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de coordonator pentru vezi, uh, îi ascult pe colegi care propun să ignorăm faptul că tocmai a avut loc un vot democratic. Și uh, ne avansează uh, articole din codul de procedură um, ca să lăsăm la o parte acest vot în care un grup a pierdut. Uh, eu uh, sunt uh, obișnuită să pierd la vot și așa funcționează lucrurile în democrație, așa că sunt șocată de faptul că după vot are loc o dezbatere în legătură cu modul în care putem să um, evităm să ținem cont de um, rezultatul unui vot și suntem supuși unui șantaj Um, că din punctul de vedere al istoriei nu am procedat corect. Pur și simplu um, este o lipsă de respect față de cei care au votat și o lipsă de respect uh, pentru alegătorii noștri care au votat pentru partide ca al meu, care au, uh, au reacționat în mod uh, bine gândit la această propunere de vot în legătură cu uh, lupta împotriva terorismului. Trebuie să votăm în mod democratic și am impresia că acest spirit democratic uh, l-am uitat la ușă. Of course we, we, we will conclude by you. Bineînțeles, domnule Kirchhoff, vom da cuvântul la final în calitate de raportor, dar acum are cuvântul domnul Pirker. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că am pierdut din vedere un lucru, și anume, s-a întâmplat ceva mult mai grav decât uh, s-ar părea la prima vedere. Pentru că unii spun că vor să aibă standarde comune de protecție, dar adevărul este că protecția datelor rămâne o chestiune de suveranitate națională și nu există standarde europene. Și cu adoptarea blocului 1, s-ar fi modificat chiar mult mai mult decât utilizarea acestor date pentru o prevenire uh, de succes a terorismului. De asemenea, uh, s-a prevenit posibilitatea utilizării acestor date de că, pentru combaterea criminalității organizate. Aceasta ar fi fost partea a doua a votului. Și deci cu acest vot, nu doar că ne-ați împiedicat să avem mai mult succes în combaterea terorismului, dar și mai mult, acest instrument nu va mai putea fi folosit pentru a combate criminalitatea care implică drogurile și alte forme grave ale infracționalității organizate mondiale. Și 80% din cazurile de criminalitate a drogurilor au fost um, descoperite tocmai pentru că s-au putut utiliza datele privind pasagerii aerieni. Acestea sunt statisticile de la statele membre și ne dăm seama uh, că datele pasagerilor sunt deci foarte utile. Deci, votul de astăzi a ratat uh, o posibilitatea de a crește siguranța cetățenilor. Și se pare că această comisie uh, nu mai este responsabilă cu siguranța internă, ci mai degrabă cu nesiguranța sau cu lipsa de siguranță. Asta s-a întâmplat prin votul de astăzi. Doamna Corața Bild. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să susțin pe raportor domnul Kirkhope în ceea ce a spus și pe colegii mei Manfred Weber și alții, mai ales în ceea ce posibilitatea unui vot democratic de către toți colegii noștri în plenară. Și dacă procedura permite acest lucru, de ce să nu facem? Din moment ce consecințele acestui vot, nu, nu e vorba de a eluda uh, votul, de a nu respecta votul acestei comisii, ci uh, înseamnă că suntem practici și suntem cu picioarele pe pământ. Și în acest mandat nu ne vom mai ocupa, deci, de protecția datelor. E ca și cum ne spălăm mâinile ca Pontius Pilat pe, de acest dosar, pentru că nu mai uh, reușim să uh, realizăm lucrurile până la sfârșitul mandatului, ceea ce înseamnă că nu ne vom mai ocupa în această legislatură de acest subiect. Și știți uh, cum sunt procedurile și cât de uh, lent și de greu se mișcă lucrurile. Și deci, dacă nu mai facem nimic acum, atunci delegăm pur și simplu puterile pe care le-am primit prin tratatul de la Lisabona către statele membre. Asta înseamnă. Și de aceea cred că, cu toate că respectăm votul acestei comisii, trebuie să cerem și părerea colegilor în plen. Pur și simplu da sau nu. Nu să trecem prin amendamente. Pur și simplu un vot da sau nu în plen. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și acum îi dau cuvântul raportorului din nou, domnului Kirkhope. Domnule președinte, colegii spun că încercăm să evităm regulile. Din potrivă, noi nu facem decât să urmăm regulamentul de procedură și vreau să vă rog să vă consultați cu funcționarul dumneavoastră care își va aduce aminte de raportul meu privind statisticile criminalității care a trecut exact prin același proces aici, dar care a trebuit să ajungă în plen pentru a fi respins, pentru că aceasta este norma procedurală a acestui Parlament. Noi nu inventăm aici reguli, dar e nevoie de un vot final aici și apoi, pentru confirmare sau respingere, votul trebuie să ajungă în plenul Parlamentului. Sunt foarte sigur, domnule președinte, în ceea ce privește aceste uh, lucruri. Bun, haideți să facem niște clarificări. În primul rând, S-a făcut uh, oarecum o explicație de, a voturilor aici și unele declarații au fost uh, foarte liber exprimate, cum e firesc, dar pentru a încheia această discuție, cred că e corect să spunem că suntem cu toții de acord. Obiectivul sau um, nu se pune aici problema că vrem să fim mai fermi sau mai slabi în uh, combaterea terorismului, pentru că nimeni nu pune la îndoială angajamentul nostru al tuturor pentru combaterea terorismului. Și eu cred că nu doar toate grupurile politice, dar toți colegii sunt ferm angajați în lupta împotriva terorismului. Nu aceasta a fost miza votului. Miza votului a fost dacă trebuie să se modifice sau nu punctele care au fost discutate suficient de mult, au avut loc dezbateri prelungite cu privire la uh, chestiunile de conținut conflictuale. În primul rând, domeniul de aplicare, apoi perioada de retenție a datelor, apoi seria de zboruri care trebuie luate în considerare, zboruri intracomunitare, zboruri care pleacă din țări terțe către Uniunea Europeană sau care pleacă din Uniunea Europeană către țări terțe. Și mai ales uh, atenția pentru um, infracțiunile grave, pentru că nu e vorba doar de terorism aici. Trebuie să știm că propunerea vizează nu doar infracțiunile de terorism, ci și infracțiunile grave, care includ infracțiunile care sunt analizate în dezbatere privind mandatul european de arest, inclusiv multe alte uh, infracțiuni care nu țin de terorism, multe alte infracțiuni. Acesta a fost subiectul dezbaterii și al votului. Deci nimeni nu are dreptul să pună la îndoială angajamentul altor colegi în lupta împotriva terorismului. Dar am avut un vot, un vot de orientare. Așadar, haideți să clarificăm procedura. Ce este un vot de orientare? Este un vot privind mandatul de negociere. Mandatul de negociere a fost singurul vot care a putut să aibă loc, pentru că, să ne amintim, acest dosar, uh, cel mai sensibil, dosarul PNR, controversat, cum a reieșit foarte clar din dezbatere, dosarul PNR este unul dintre cele cinci dosare care au fost blocate după conferința președinților Parlamentului European, organismul uh, executiv în ceea ce privește procedurile Parlamentului European, după o decizie luată unilateral de Consiliu de a schimba temeiul juridic al regulamentului privind codul frontierelor Schengen. Deci să ne aducem aminte, Consiliul a schimbat temeiul juridic de la 77, care include Parlamentul European, printr-o acțiune legislativă decisivă, la articolul 70, care concentrează legislația în Consiliu. Noi am protestat. Iar conferința președinților a luat decizia de a bloca cinci dosare codul frontierelor Schengen, sistemul de evaluare Schengen, criminalitatea informatică, dosarul PNR, cinci dosare au fost blocate, inclusiv Ordinul European de Anchetă. Acest pachet a fost blocat de conferința președinților și numai conferința președinților poate să îl deblocheze, să repornească procedura. Deci, s-a spus că putem să trimitem dosarul în plen, dar aceasta este o decizie care trebuie luată de conferința președinților. Deci, v-aș sugera că, dacă este o majoritate în favoarea trimiterii dosarului în plen, să trimită o scrisoare conferinței președinților pentru ca acest subiect să fie discutat, astfel încât conferința președinților să poată lua o decizie. Dar conferința președinților este cea în măsură să deblocheze acest pachet de dosare, inclusiv acest dosar. Pentru că dacă acest pachet nu este deblocat, nu se va putea vota în plenară pe niciunul dintre aceste cinci dosare. Vă aduceți aminte că am luat această decizie. Deci asta se poate face. Aceasta ar fi oferta mea din punctul de vedere al procedurii. Dacă sunteți de acord, domnule Weber. În primul rând, domnule președinte, vreau să vă spun că noi suntem în continuare de părere că ar trebui să aibă loc votul final. Săptămâna trecută am avut o dezbatere în plen și era vorba de dioxidul de carbon și de amânarea certificatelor backloading. Și tocmai a fost o, un dosar pe care, care fusese respins și care a fost transmis în plen. Și deci ar trebui să procedăm în aceeași manieră. Întrebarea este, și m-aș bucura dacă această întrebare n-ar fi discutată doar aici, ci și în conferința președinților, așa cum ați spus dumneavoastră. Și vreau să vă rog, pentru că știm cu toții că e vorba de un subiect important, un subiect sensibil. Și dacă un grup politic mare are chestiuni, are întrebări referitoare la procedură și v-am argumentat cu articole din, din regulamentul de procedură, pe care eu așa le interpretez. Deci dacă există um, îndoieli de natură juridică, acestea ar trebui să fie transmise către Comisia AFCO, care este responsabilă cu clarificarea tuturor chestiunilor uh, juridice care țin de regulamentul de procedură. Și de aceea, ar trebui să clarificăm această situație uh, odată pentru totdeauna și pentru alte cazuri. Dacă avem dreptul să uh, respingem acest dosar și cred că ar trebui să fie prezentată în conferința președinților această uh, problemă, astfel încât să fie uh, discutată la locul potrivit. Domnul Fos. Mulțumesc. Da, uh, vreau și eu să spun ceva în sensul celor spuse de uh, Manfred Weber. Aceasta nu a fost un uh, vot de orientare. Din punctul de vedere al procedurii, am votat un amendament și consider că trebuie să votăm acum uh, textul modificat. Deci textul modificat al propunerii legislative. Este procedura care este consacrată uh, și de aceea solicităm să încheiem acest vot, deci cu votul final asupra textului. Regulamentul de procedură um, poate fi uh, aplicat și în momentul de față, deocamdată, am votat doar un amendament dintr-o serie întreagă de amendamente, prin care, într-adevăr, altele devin caduce, dar textul nu a fost modificat în sine și de aceea trebuie să votăm și cu privire la textul final. Și încă o dată, Vreau să spun foarte clar că nu a fost un vot de orientare. No, excuse me. There is, there is a member who asked for... Președintele, îmi cer scuze, a cerut uh, cuvântul domnul Wojciechowski. Janusz Wojciechowski, panie przewodniczący. Da, sunt Janusz Wojciechowski, domnule președinte. Sunt surprins de faptul că uh, se tot speculează legătură cu procedura, dar regulile de procedură sunt foarte clare. Se prevede un vot în plenar. Articolul 55 uh, prevede această situație. Dacă propunerea este, propus, este respinsă în uh, comisie. Deci, Înțeleg că acest dosar este respins în comisie, dar el trebuie votat în plenară. Și um, În funcție de votul din uh, plenară, putem uh, menține propunerea sau uh, ea va fi respinsă. Deci, acest vot de astăzi eh, nu încheie orice discuție legătură cu acest subiect, pentru că ehm, propunerea trebuie votată în plenară. Și nu văd de ce uh, se tot fac aici speculații. Uh, uneori regulile de procedură nu sunt destul de clare, dar în acest caz ele sunt foarte clare. Președinte, Domnule președinte, cred că acest uh, vot este unul uh, general. Uh, nu are rost să intrăm acum în detalii, în detaliile propunerii. Grupul meu acceptă votarea în plenară. Dar poate PP-ul nu este obișnuit să piardă la voturi de această dată a pierdut și trebuie să se respecte procedura. Trebuie să se aplice regulile. Nu știu dacă în conferința președinților uh, se discută despre altfel de proceduri, dar dacă apar astfel de probleme, Parlamentul are resurse care uh, vor găsi o soluție. Și cei care trebuie să hotărească, să hotărească. Dar a, ce știm clar este că această propunere a fost respinsă a, ă, la primul vot și PP-ul trebuie să accepte acest lucru. Apoi vom vedea ce facem la nivel de procedură. A, ă, și cineva în Parlament trebuie să hotărască care este A, ă, dispoziția de regulament care trebuie aplicată aici. Domnul Albrecht. Uh, Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să acceptăm că s-a luat o decizie și, așa cum văd eu, situația juridică, această decizie este suficientă pentru a retrimite dosarul de către comisie. Nu e nevoie de un alt vot pentru că asta ar însemna o dublare a deciziei de Uh, respingere. Dacă uh, dosarul merge în plen sau nu, asta trebuie să decidă serviciile competente și trebuie să existe o verificare corespunzătoare, dar cred că decizia de astăzi este foarte clară. S-a luat o decizie de respingere. Still, the coordinators of the largest groups coordonatorii din partea grupurilor celor mai mari dacă doresc uh, să ia cuvântul pentru a clarifica situația și apoi vom încheia dezbaterea. Doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat amendamentul de respingere, dar nu s-a terminat, n-am terminat de votat. Mm, președintele vorbește fără microfon. Ok. Just very briefly, uh... Foarte pe scurt, domnule președinte după acest vot uh, vor apărea tot felul de interpretări legate de situația juridică și nu cred că cineva dintre noi, sau eu în orice caz nu sunt un expert uh, cu privire la regulamentul de procedură și ce spunea doamna Romero Lopez e corect, când există decizii contestate sau când situația juridică nu este uh, clară. Avem instituții sau avem organisme abilitate în Parlament uh, pentru a cere o lămurire. Nu cred că trebuie să tragem acum uh, concluzii definitive, deci mă uh, gândesc că cel mai bine ar fi să trimitem uh, această chestiune la ședința coordonatorilor, să se ia o decizie acolo, dacă trebuie să solicităm serviciul juridic sau secretariatul pentru a lua o decizie. Pentru că astăzi și mâine mai, mai avem uh, ședințe, mai avem timp la dispoziție, deci nu cred că trebuie să luăm o decizie definitivă. Mulțumesc, doamna Matiu. Domnule președinte, am votat amendamentul de respingere, dar nu cred că am terminat votul. Cred că ar trebui acum să încheiem cu votul. Domnului Michel nu are microfon deschis. E un amendament, domnule lui Michel, e un amendament, dar votul nu s-a încheiat. Cred că președintele... Cred că președintele ar trebui să meargă până la sfârșitul votului, domnule președinte. Mr. Moraes, the coordinator for the... Domnule Moraes, coordonator din partea SND, pentru procedură, cum ar trebui să procedăm? Da, Așa cum văd eu, uh, votul s-a încheiat uh, la comisie astăzi. Am încheiat cu votul. Uh, s-a vorbit din partea grupului meu, nu o să repet ce au spus raportorul și ceilalți, eu am înțeles că înainte să înceapă votul, Uh, s-a luat decizia că în conformitate cu articolul 56 uh, să fie trimis votul la plenară. Trebuie clar că serviciul juridic să ne uh, spună dacă e corect sau nu, dar din câte am înțeles eu, votul va merge la, raportul va merge la plenară și dacă acolo este respins, plenara va decide dacă raportul se întoarce la plenară sau nu. Dacă ajunge la plenară, din câte știu eu, se pot face compromisuri de către grup, șefii de grup. E o posibilitate. Uh, Serviciile însă trebuie să examineze uh, clar procedura, dar din câte am înțeles eu, dacă acest uh, raport este, acest dosar este respins și raportorii și alții colegi au spus acest lucru, atunci trebuie să meargă la plenară dar nu uh, depinde de vreo decizie politică pe care o luăm noi astăzi. E procedura, pur și simplu. Uh, așa cred că ar trebui să uh, se întâmple. Deci noi, grupul nostru, am dorit să se aducă clarificări cât mai repede cu putință dacă procedura pe care am propus-o noi e cea corectă, noi așa credem și ar trebui să o respectăm. Mulțumesc! Am avut această dezbatere, o să încerc să trag concluziile, să sintetizez. Deci, în primul rând, sunt necesare câteva clarificări juridice. Există un principiu juridic care se aplică în orice situație. Deci, un, uh, uh, un uh, dosar nu poate să uh, acționeze din punct de vedere juridic împotriva propriilor acte. Am avut un vot, votul viza respingerea propunerii, ceea ce înseamnă că nu are rost uh, să votăm în continuare, pentru că nu putem să mergem împotriva deciziei primului vot deci a deciziei juridice adoptate de către comisia noastră. Deci nu are rost să continuăm cu votul. S-ar putea să vă surprindă și e o situație neașteptată uh, pentru mulți colegi, dar uh, odată ce s-a luat din punct de vedere juridic o decizie, nu are sens să continuăm cu votul. Uh, altor amendamente, dar lucrurile nu se încheie, pentru că a fost un vot de orientare, cred eu. A fost un vot legat de mandatul de negociere. Nu este sfârșitul acestui proces, ne mai așteaptă și plenara. Ceea ce înseamnă că trebuie să uh, găsim o modalitate la plenară și aici nu văd niciun fel de obiecție la această propunere care a fost făcută de către domnul Weber. Deci ca votul să ajungă la plenară. În primul rând să trecem prin conferința președinților, pentru că vă reamintesc că conferința președinților a luat o decizie în calitate de uh, organ de conducere ca niciun vot de la plenară legat de niciunul din, din uh, cele cinci voturi legate uh, de care au fost incluse în blocadă Uh, deci din pachetul Schengen, după schimbarea temerului juridic a contului, uh, a contului Schengen, să uh, aibă loc doar la Consiliu. S-a luat o decizie în urmă cu câteva luni. Deci vom ajunge la conferința președinților care va încerca să găsească modalitatea juridică pentru ca acest dosar să ajungă la plenară, care este instanța finală care ia decizii legate de dosarele. Și, în fine, aș dori să vă mai amintesc că avem un precedent care arată felul în care ne-am comportat până acum. E vorba de uh, statisticile cu privire la criminalitate care Uh, a fost uh, întocmit tot de către domnul Kirchhoff, a fost respins în, la primul vot, ceea ce înseamnă că nu a mai continuat cu voturile legate de amendamente, la amendamentele la acest dosar. Uh, comisia a respins, deci a luat o, o, o, o poziție, a făcut o, o declarație și nu am continuat cu voturile. A fost punctul final. dar plenara trebuia să ia o, o, o decizie finală. Deci haideți să lăsăm acest dosar să ajungă la plenară și acolo vom găsi o soluție. E sfârșitul dezbaterii deocamdată, pentru că avem ședința coordonatorilor acum, care urmează să, ia, să se desfășoare. Domnul Fos, vă rog, o ultimă observație. Vreau încă o dată să fac o clarificare. Președintele, să-l ascultăm pe domnul Fos, vă rog. Deci, încă o dată, vreau să fac o clarificare. Uh, blocarea acestor dosare de conferința președinților nu are nimic de a face cu acest subiect. Acum, întrebarea este dacă acest vot uh, individual sau votul final trebuie să ajungă în plen sau nu. Și Aici, uh, asupra acestei chestiuni, avem nevoie de certitudine juridică. Președintele, uh, da, dar decizia luată de Convenția Președinților în unanimitate a fost să nu aibă loc niciun fel de vot în plen. Tocmai asta a fost decizia. Mie mi s-a spus foarte clar, foarte clar vor uh, permite continuarea negocierilor, uh, mișcarea, avansarea dosarelor, dar nu se vor lua decizii, nu va avea loc niciun vot în plen, decât dacă se ia o decizie de ansamblu cu privire la această blocare a dosarelor a, a, tu, a dosarului de 5, uh, uh, a pachetului de 5 dosare, deci decât dacă o astfel de decizie va fi luată de conferința președinților. Deci să transmitem această dilemă conferinței președinților și să vedem ce decid ei pentru plen. Aceasta este modalitatea în care vom proceda bine. Vă mulțumesc tuturor. 11.45, reuniunea coordonatorilor. La 11.45, peste 40 de minute. Deci,